deputaților la începutul sesiunii următoare și dacă nu există obiecții, atunci rezoluțiile care au fost adoptate vor fi înaintate instituțiilor și organelor numite în uh, aceste rezoluții. Par Se suspendă ședința